Um, thank you very much. I know there's an awful lot of people. Mulțumesc, știu că e multă lume în partea din spate a sălii. Bun venit! Va fi de mare interes. Bun venit la sesiunea din această după amiază la Comisia INTA. Avem audiere publică în ce privește standardizarea în secolul 21 și examinarea unui proiect de raport. Raportor este Madeline Mitzi. vom avea două părți ale audierii. Prima jumătate legate standarde inovative, interconectate, interoperabile, cu un panel și a doua jumătate să facem standardele să fie în serviciul unei societăți moderne inclusive. Avem foarte mulți experți astăzi aici eu o să prezidez prima jumătate, cam până pe la ora 4 și apoi Marlin Miții o să preia și o să prezideze joi după amiaza. <clears throat> E o zi cam problematică pentru deputați, pentru că adesea trebuie să se întoarcă în circumscripție. Iată de ce vedeți atât de mulți uh, asistenții ai deputaților aici și o să recuperăm ulterior și online prin webstream. Chiar dacă nu vedeți atât de mult deputați, deși ne bucurăm că îi vedem pe cei pe care îi vedem în sală, asta nu înseamnă că nu vă urmărește un public mult mai mare și cu asta aș vrea să urez bun venit și membrilor uh, <clears throat> grupurilor uh, de factori implicați și publicului care ne urmărește. Scopul acestei audieri este să Vedem care e situația în standardizare, ce mai trebuie îmbunătățit, ce credem despre eforturile comise. Arlin Miți, după cum am spus, este autoarea proiectului de raport. Se parcurge procedura la comisie. Înțelegem că se va vota ca raport din proprie inițiativă odată ce avem spațiu pe agenda comisiei să votăm. Deci putem să votăm probabil prin luna mai cu un calendar adecvat. Deci aș vrea să îi mulțumesc doamnei raportor pentru eforturile depuse și să-i dau cuvântul. După, după audiere e un schimb de păreri. Știu că doamna raportor însă și trebuie să plece la un moment dat prompt să prindă avionul. Am înțeles că spre Malta e un singur zbor. Presupun că o să fie niște zboruri suplimentare în cele șase luni de președinție. Ne bucurăm să vă vedem făcând aceste eforturi și în președinția Malta. Uh, I-am spus, domnule raportor, că propriile mele comentarii o să îi le trimit și în variantă electronică, deci dacă membrii doresc să ne comunice părerile, pot să o facă în mod informal pe cale electronică. Și o să-i dau cuvântul doamnei raportor Marlene Miții. Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să vă spun că atunci când am început, când am preluat acest raport, <clears throat> aveam o idee vagă despre standarde, dar nu îmi dădusem seama cât de importante sunt decât când am început să intru mai în profunzimea subiectului. Mi-am dat seama că standardele ca, sunt ca și aerul, pretutine în jurul nostru, nu ne ducem seama. De fapt, utilizăm standarde în fiecare zi, în toate aspectele vieții de zi cu zi, în asistență uh, medicală, alimente, construcții, transport, energie, toate dispozitivele smart pe care le folosim ca să comunicăm unii cu alții. N-ar fi posibil fără a avea un standard comun de operare a rețelelor pot reduce costurile și mări uh, rezultatele, performanțele pentru firme, uh, îmbunătăți sănătatea, siguranța cetățenilor, a consumatorilor pe care îi protejează, vânzări sporite și uh, aplicarea de noi tehnologii, încurajând competitivitatea și Europa inovatoare. <clears throat> Joacă un rol semnificativ pentru firmele europene, dându-le avantaje concurențiale, deschid noi piețe și dezvoltă economii de scară asigurând că firmele, în special IMM-urile, pot să concureze pe picior de egalitate. În plus, pot încuraja inovarea și mări sensibilizarea evoluțiilor și inițiativelor tehnice și da o bază solidă pe care să poate dezvolta firmele noi tehnologii și să intensifice practicile existente. Acestea fiind spuse, cred de asemenea că standardele pot să realizeze toate lucrurile de mai sus, dar numai dacă sunt dezvoltate prin un sistem eficient european de standardizare bazat pe un parteneriat strâns și pe cooperarea dintre industrie, autorități publice, organisme de standardizare și alte părți uh, interesate. Ar trebui să lucreze împreună într-un sistem bazat pe inclusivitate, deschidere, transparență și consens pentru a defini <clears throat> cerințe strategice de calitate pentru produsele existente sau viitoare pentru produse, procese de producție, servicii sau metode. Iată esența raportului meu. Cu ștacheta destul de ridicată pentru buna funcționare în alte siguranțe și comparabilitatea acestor produse și servicii, putem să ne aducem contribuția la dezvoltarea economică, ecologică, durabilă a societății, standardele sunt un instrument esențial pentru a dezvolta o bună societate. E adevărat că standardele reprezintă un instrument voluntar, o forță motrice a pieței și nu putem să obligăm companiile să investească milioane și miliarde de euro în elaborarea de standarde, decât dacă percep un avantaj și o remunerare proporțională cu investițiile lor pe termen de lungă. Prin urmare, e important să auzim și să ținem cont de punctele de vedere ale companiilor care elaborează standarde în viața de zi cu zi. Pe de altă parte, procesul de standardizare e un domeniu extrem de concurențial, deci cred că e important să auzim și punctele de vedere și să ținem cont și de punctul de vedere al utilizatorilor de standarde, adică dumneavoastră, eu, noi toți, consumatori, lucrători, MM-uri novatoare care utilizează standarde pentru a dezvolta noi tehnologii ca toți ceilalți. Nu cred că standardizarea trebuie neapărat să fie un mare al discordiei. Nu trebuie să ducă la polarizare între marea industrie și mica industrie, între industrie în general și ONG-uri, sindicate și consumatori, între cei care dezvoltă standarde și cei care utilizează standarde. Cred că în interesul nostru al tuturor să lucrăm împreună într-o manieră deschisă, transparentă și inclusivă într-un sistem de elaborare de standarde în care să fie sprijinită de toată lumea cât mai mult posibil. Pentru mine, <clears throat> standardul sau standardele cele mai reușite sunt cele care se bucură de sprijinul larg al industriei, al IMM-urilor, autorităților publice, consumatorilor și tuturor celorlalți. Prin urmare, mă bucur că IMCO a decis să organizeze această audiere astăzi, în care factorii de interes pot să-și prezinte punct de vedere și se speră că până la sfârșitul acestei audiențe discrepanțele care pot exista între diverse păreri și agende o să se restrângă și va exista o mai bună înțelegere a nevoilor diversilor factori implicați. Mulțumesc! Mulțumim! Thank you. Vreau să aduc aminte vorbitorilor că au fiecare 5 sau 6 minute. O să punem ceasul, cronometrul și apoi o să avem timp pentru întrebări și răspunsuri. Mai întâi Adrian Grace, primul vorbitor, CTO de la Etsy. Adrian, ai cuvântul. Thank you, uh, Madam Chairman. Uh, as a standards... Mulțumesc. Ca organizație standard de standardizare recunoscută, suntem uh, capabili să elaborăm standarde recunoscute de Uniunea Europeană, să susținem aceste politici și să aducem un aport general la sănătatea în Europa. Și dată fiind această responsabilitate, am construit un fundament uh, real 5G, e un lucru la care ne gândim și avem un uh, parteneriat 3GPP cu un uh, proiect esențial gândit să creeze un set de standard de 5G, dat fiind calendarul foarte ambițios stabilit de industrie. Alte comitete ETI sunt importante în livrarea de elemente de construcție care să construiască până la urmă acest sistem 5G. Noi am condus uh, evoluția acestor standarde de telefonie mobilă de la generația a doua la a treia și a patra și suntem deci într-o bună poziție pentru a duce această călătorie mai departe către a cincea generație. În mod similar, suntem în mijlocul etapei internetului lucrurilor, unde luăm măsuri pentru a standardiza mecanisme care permit conectivitatea, simplifică livrarea de servicii și asigură interoperabilitatea. Participarea directă a mai multor sectoare din industrie ne ajută să asigurăm că standardele pe care le producem vin în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor finali. În societatea de astăzi, securitatea și sfera privată sunt foarte importante și securitatea infrastructurii critice este cu atât mai importantă. Noi ne bucurăm de participarea directă a multor agenții europene de securitate care lucrează și nu precupețesc niciun efort pentru a îndeplini aceste obiective iar standardele sunt pregătite conform acestui ethos secure by default, securitate din uh, principiu. Astfel încât orice sistem se standardizează, securitatea este întotdeauna avută în vedere că în etape timpurii și nu e doar un element ulterior. Iar în ceea ce privește interoperabilitatea sistemelor și standardelor noastre, acestea rămân în prima etapă. Avem un centru de testare, un punct focal pentru această activitate, iar resurse suplimentare au fost alocate recurent pentru a extinde capacitatea și competența acestora. Multe din activitățile acestui centru vin ca răspuns direct din partea Uniunii Europene și susțin inițiative europene. Sarcina este una nesfârșită, așa cum este și entuziasmul și diligența acestora nu întotdeauna reușim să ajungem la un consens pe o soluție unică și de aici ar putea să rezulte soluții multiple prezente pe piață. Interoperabilitatea între astfel de soluții multiple nu e un lucru simplu și poate fi atinsă în general doar atunci când jucătorii relevanți au un obiectiv comun. Sunt multe astfel de exemple în care Etsy a reușit să atingă acest lucru, chiar dacă cu trecerea timpului rezolvă unele soluții s-au bucurat de mai mare marja pieței decât altele. Noi uh, știm că suntem recunoscuți ca organizație de standarde, dar întotdeauna avem în vedere și piețele internaționale. Multe din standardele noastre au devenit povești de succes, succes la nivel internațional, dar asta nu din pură întâmplare, ci pentru că au fost bine elaborate. Momentan avem 804 membri din 67 de țări și 131 dintre aceștia sunt înregistrați în afara continentului european. Această participare directă de către membrii uh, internaționale în acest proces de standardizare duc la o internaționalizare a proiectelor noastre și istoria ne arată că această internaționalizare prin design reprezintă un model de succes care ne va ajuta mult și în viitor. Mai mult decât atât, dat fiind, uh, dat fiind membrii noștri, e bine de știut că peste 100 de organizații universitare și de cercetare participă direct în activitatea noastră. Această relație strânsă cu cercetătorii și cu academicienii ne asigură că standardele țin cont de cele mai noi evoluții tehnologice. La fel, participarea directă a IMM-urilor, micro și întreprinderilor medii este încurajată de noi și au fost luate măsuri specifice pentru a înlătura orice impedimente în participarea lor. Ceea ce a rezultat în 208 IMM-uri care au fost declarate membri ETI și deci participă în activitatea noastră. Acum acestea constituie 25% din membrii noștri, ceea ce ni se pare remarcabil. Dar uh, nu ne oprim aici, însă vrem să demonstrăm astfel că măsurile pe care le luăm pentru încurajarea participării în acest segment al industriei s-au bucurat de succes. Un uh, produs secundar este că va apărea și tehnologia brevetelor. De multe ori se dezbat costurile brevetelor și invențiilor și se știe că toate organismele acestea europene în domeniile drepturilor de proprietate intelectuală sunt în interesul uh, companiilor, uh, autorităților europene iar licențele sunt uh, acordate fără discriminare. Deci, în rezumat, doamnă președinte, ETSI este de părere că statul nostru, faptul că membrii noștri sunt atât de uh, larg răspândiți și politica pe care o urmărim ne pune într-o bună poziție pentru a oferi standarde care să satisfacă prioritățile europene și rămânem, desigur, la dispoziția serviciilor Comisiei pentru a discuta planurile detaliate ori de câte ori este necesar. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc. Urmează Sebastiano Ostofaleti, secretar general la Alianța IMM-urilor Digitale în Europa. O alianță care reprezintă 200 de companii din 18 țări. Chairman and good Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Deja ați spus lumii cine sunt, așadar n-am să vă mai spun încă o dată cine sunt și în numele cui vorbesc. Să vedem dacă pot să pun aici prezentarea mea PowerPoint. Bun. Întrebarea pe care aș dori să, despre care aș dori să vorbesc este următoarea. Breventele esențiale pentru un standard ajută sau pun piedici IMM-urilor? De ce am ales această întrebare? Este una dintre chestiunile cele mai importante care apar în raportul IMCO, pe care noi l-am uh, citit cu mare interes. Și există foarte multe opinii cu privire la această întrebare. De aceea am dorit și noi să venim cu informații din partea noastră. Am primit informații din partea anumitor companii implicate în standardizare, din partea unor uh, companii care s-au implicat în negocierile privind licențierile Uh, în ceea ce privește brevetele esențiale pentru un standard sau acronimul în engleză SEP. Pe lângă aceste SEP-uri și pe lângă politica FRAND, adică în engleză politica corectă, rezonabilă și nediscriminatorie, deci pe lângă aceste lucruri este clar că foarte multă lume încearcă să lucreze cu standarde open source și fără drepturi de autor. Dezvoltarea internetului lucrurilor va avea un impact asupra disponibilității unor astfel de standarde. Dar haideți să rămânem la subiectul pe care l-am declarat și să trecem la următorul slide. Care sunt părțile pozitive, care sunt avantajele brevetelor esențiale pentru un standard? Acest slide este foarte important pentru că aici doresc să sub, subliniez faptul că IMM-urile au acces la tehnologii. Aceste standarde sunt deschise în sensul că oferă acces la tehnologii care sunt dezvoltate de către alte companii și care se angajează să le permită altora să utilizeze acele tehnologii de deci ce este important pentru că IMM-urile astfel pot să inoveze pe baza unor tehnologii complexe pe care singure nu ar putea să le dezvolte. Deci este o oportunitate imensă, mai ales dacă e să comparăm acest lucru cu tehnologiile închise, însilozate, care nu, cu care nu pot lucra IMM-urile. Al doilea factor pozitiv în ceea ce privește brevetele esențiale pentru un standard este faptul că a, reprezintă un stimulant economic pentru IMM-urile care investesc în cercetare și dezvoltare și care doresc să își partajeze inovările prin standarde. Deci, avantajele nu sunt doar pentru firmele mari, evident, ci și pentru IMM-uri. Iar acestea sunt elemente importante pe care noi considerăm că trebuie să le apărăm. Mai departe cu prezentarea. Care sunt dezavantajele sepurilor? Cel puțin în opinia noastră. În primul rând, există o definiție generică a FRAND, a politicii corecte, rezon, partajării corecte, rezonabile și nediscriminatorie. Nimeni nu știe în avans cât vor fi drepturile de autor, cât vor fi redevențele acelea, cât trebuie plătit pentru un proiect. IMM-urile nu au un criteriu de referință, nu au informații publice și mai rău, practica în afaceri este ca negocierile de licențiere sunt supuse acordurilor de confidențialitate. Deci dacă un IMM caută aceste informații nu poate nici măcar să se adreseze unei alte companii sau unui concurent, pentru că nimeni nu va vorbi despre aceste aspecte, pentru că se află în clauze de confidențialitate. Deci faptul că există costuri neprevizibile este perceput, este perceput ca o barieră în acest uh, domeniu. Încă un aspect important, considerăm că există o asimetrie foarte mare a informației între uh, IMM-uri pe de-o parte și companiile mai mari pe de altă parte. De ce? Pentru că companiile mari deja au negociat în mod obișnuit cu altele în ceea ce privește aceste sepuri. Ele știu ce sunt aceste, stand, aceste standarde, aceste brevete, știu cum stau lucrurile cu Publica Frand, uh, și au aceste informații din experiența lor trecută. Însă, pentru IMM-uri, de multe ori este prima oară când intră într-o astfel de negociere și nu au nici o idee despre cum trebuie să se desfășoare. Există așadar un dezavantaj pentru firmele mai mici, de aceea considerăm noi că IMM-urile de multe ori plătesc redevențe mai mari sau primesc redevențe mai, mic, mai mici în momentul în care își licențiază la rândul lor sepurile. O altă problemă, există o problemă la nivel de transparență și uh, calitate cu bază de date a acestor uh, brevete esențiale pentru un standard. Este foarte dificil. Această bază de date cuprinde mii și mii de brevete. Este dificil de știut care sepuri se vor aplica produsului IMM-ului în cauză. Apoi, în ceea ce privește calitatea, companiile pot completa cam ce doresc ele în această bază de date, ce informații doresc ele un procent foarte mare din declarații pur și simplu nu sunt uh, valide sau pur și simplu nu sunt esențiale, dar ele sunt prezente acolo și deci baza de date este supraîncărcată, nu este deloc utilă în momentul în care cineva vrea să prognozeze costurile. Un ultim punct, negocierile cu privire la brevetele esențiale pentru un standard. Dimensiunea firmei co- co- contează. Dacă ești o firmă mai mică, și intri într-o negociere cu firmele mari, probabil că nu vei avea un, uh, un contract bun la final, o înțelegere bună. Apoi, există asimetria informației despre care vorbeam adineaur, nu știm, nu avem criterii de referință, nu știi ce este bine, ce este un acord bun, dacă ți se spune ceva trebuie să accepti. Și apoi, marile companii au uh, majoritatea dintre ele au uh, portofolii foarte mari de brevete și astfel companiile mari, practic, pot să evite să toate aceste probleme pe care le-am menționat prin alte licențieri. Eu îți dau uh, brevetele mele, tu îmi dai brevetele tale și nu ne plătim reciproc nimic. Dar firmele mici nu pot face acest lucru, nu pot face acest troc, pentru că nu au portofolii, portofolii de uh, brevete mari. Să trecem la concluzii. Noi credem că licențierea SEP-urilor în baza politicii FRAND este un principiu foarte bun care sprijină modelul de afaceri atât pentru cei care dețin brevete, cât și pentru cei care pun în aplicare breve, uh, aceste brevete, inclusiv memorile. Însă, din nefericire, detaliile acestor, acestui proces au fost proiectate pentru firmele mari, în avantajul firmelor mari. Nimănui nu i-a păsat de IMM-uri în momentul în care s-a s-au definit aceste reguli. Noi considerăm că memoriile sunt dezavantajate așadar. Și o mare problemă este, apare în momentul în care încercăm să ne gândim la IMM-uri, multe IMM-uri care încearcă să comercializeze produse pentru internetul lucrurilor. Deci când uh, apare un astfel de sistem, el are foarte multe probleme, pentru că uh, Uh, în internetul lucrurilor, cel mai probabil IMM-urile nu o vor duce bine. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Acum eu când Frederic de la echipa de la tehnice IBM parte a strategiei de open source și standarde de la IBM o să exprime părerea unei eh, țări mai mari, e și membru în bordul ETSI și în comitetul executiv la IBM International. Vă mulțumim că ne oferiți și perspectiva unei companii mult mai mari. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru invitație. Vorbesc acum în numele Open Forum Europe, care are și companii majore globale, dar și grupuri de sursă deschisă ca membre și în special IMM-uri implicate în open source. În prezentare o să încerc să vă arăt <clears throat> niște elemente legate de standardele TIC și rolul pe care îl joacă el în inovare, digitalizare și modul în care pot să contribuie la reușita pe piață în Europa. Prima diagramă arată ecosistemul global de standardizare. Standardele TIC sunt elaborate în diverse organizații. În partea stângă vedeți standardele formale, structuri cu ISO, IEC, ITU la nivel internațional, standardele europene, SNLEC și ETSI, apoi comitetele, organismele naționale, organizațiile naționale în materie de standarde. Elaborarea standardelor în uh, sistemul formal al Organizației Mondiale a Comerțului. În dreapta vedeți diverse forumuri și consorții globale, organizații globale de dezvoltare a standardelor, cum ar fi W3C, OASIS, Internet Engineering Task Force, i 3 d și așa mai departe. Aceste organizații elaborează multe dintre cele mai relevante standarde de TIC. În egală măsură, în Europa avem o structură foarte bună cu platforma factorii implicați uh, cu toți factorii implicați împreună pentru a discuta, a se coordona și a conlucra în materie de standardizare și prioritățile, modul în care poate să sprijine politica acestea priorități. Există un ecosistem bun în vigoare, dar standardele se elaborează în ambele părți și e important să-l utilizăm și să-l integrăm. Următorul peisaj, vedeți, aici vedeți un un peisaj și mai larg. Există standardizare în stânga. Vreau să subliniez open source. În ultimii câțiva ani a câștigat o relevanță deosebită pentru tehnologii deschise, pentru a aduce rapid tehnologii pe piață, pentru implementarea de standarde deschise și a implementa infrastructuri de platforme deschise pentru piață pentru adoptare rapidă, agilă, pentru inovare rapidă și agilă și joacă un rol important în materie de standardizare, platforme de dezvoltare, implementarea de referințe sau promulgarea de tehnologie în general. Există <clears throat> guverne care examinează standarde în ce privește politica industrială sau politica în materie de inovare, domeniul cercetării, asociații industriale care contribuie și unor. Aici frontierele devin mai neclare în ce privește rolurile și responsabilitățile. Deci peisajul e și mai larg decât în prima imagine. Acum când vorbim despre standarde, din perspectiva noastră e important să diferențiem. Există diverse uh, rezultate, așa numitele deliverables, în materie de standardizare. Standardele uh, de bază de tehnologie pentru care e nevoie în orice sistem informatic, procese în partea de sus uh, elemente de standardizare, declarea peisajului, a contextului. Toate acestea se fac în uh, standardizare, contribuie pentru a aduce noi tehnologii pe piață, pentru a deschide tehnologii, pentru uh, implementarea de combinații de tehnologii. Unele sunt orizontale, altele mai mult verticale, altele specifice pe tehnologie, altele dau orientare de implementare. Există cerințele de reglementare, un aspect în care, în special, standardele europene ajută să se respecte regulamentele europene și un număr mare de standarde de interoperabilitate. Dacă ne concentrăm acum pe standardele de interoperabilitate, avem imaginea de aici care arată în partea de stângă niște standarde, niște denumiri pe care poate le recunoașteți. HTTP, toată lumea știe asta de la browserele pe internet, XML, IP, standarde de securitate, cloud, big data, apoi unele specifice pe verticală, sisteme inteligente de transport, de e-sănătate. Ce am putea spune este că standarde globale interoperabile, acestea sunt cele care contează pentru tehnologie, pentru digitalizarea industriei și economiilor. EU Rolling Plan pentru standardizarea TIC pe care am înființat-o în Europa are un rol global în standardizarea pe piață, se adresează întregului spectru de organisme în materie de standard pentru a sprijini obiectivele de politică. Există în prezent număr mare dintre standardele relevante sunt deja disponibile sau în progres. Nu e nevoie mare de noi evoluții în materie de standarde, în schimb e nevoie de implementare a standardelor și de învățare din implementare pentru a um, acoperi în mod incremental lacunele identificate. Nevoia nu e de mai multe standarde, ci nevoia este de a utiliza standardele, să ne implementăm, să combinăm tehnologii cu sisteme inovatoare, să învățăm din apoi să acoperim și să eliminăm <clears throat> lacunele funcționale. Open source joacă un rol esențial în acest sens. Acum niște concluzii din perspectiva noastră. Europa trebuie să îmbunătățească recunoașterea forumurilor și consorțiilor și a specificațiilor de standarde la acestea. Regulamentul 1025 din 2012 a fost un pas major înainte, astfel încât aceste standarde să fie identificate și utilizate în achiziții publice, recunoaștere și simplificare suplimentară a acceptării, procesului de acceptare pentru standarde globale din informatică sunt complementare, sunt importante cu standardele formale și ar fi ceva foarte util. În al doilea rând, ar trebui să diferențiem între ce ține de politică și ce ține de tehnologie. V-am spus că frontierele se șterg, toată lumea vrea să stabilească standarde, să contribuie beneficiile pentru piață dintr-o diviziune clară a muncii între politici, guverne care stabilesc cadrul, fac cerințe și industrie și alți factori implicați, inclusiv experții tehnici guvernamentali care sunt răspunzători de partea tehnică. În al treilea rând, ar trebui să ne bizuim pe <clears throat> procese de jos în sus uh, puse în mișcare de piață. Cele mai reușite standarde implementate sunt evoluții determinate de piață, de jos în sus. Trebuie să limităm inițiativele de sus în jos numai când strict necesare și piața nu a reușit să facă ceva. Un ultim set de concluzii în imaginea următoare Trebuie să deschidem pentru open source, să clarificăm orientările europene pentru achiziții de open source, să sprijinim căi multiple de colaborare, interoperabilitate și implementarea asta contează, v-am spus asta deja, trebuie să ne concentrăm pe implementare, să învățăm, să recunoaștem care sunt diferențele în politicile IP, nu există un model unic, Diferite organisme de standarde au uh, politici diferite pentru aplicații care au standarde mai deschise, brevete pentru tehnologii de bază, există un ecosistem uh, și e important să se facă diferențierea. Vă mulțumesc foarte mult! And the next speaker. Robert Bock, First Standards Alliance. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua tuturor. Mulțumesc pentru că m-ați invitat. Reprezint Fair Standard Alliance, 24 de companii, de la multinaționale la IMM-uri. Cu toții dorim să promovăm un cadru european, inovație bazată pe standarde. Organizația noastră aduce o contribuție importantă la economia europeană și la inovație, iar membrii noștri uh, au în total peste 400.000 de angajați în Europa și cheltuie peste 60 de miliarde de euro anual cercetare și dezvoltare. Cu toții suntem aici pentru că credem în standarde. Alianța noastră crede că standardele joacă, trebuie să joace un rol cheie pentru bunăstarea care decurge din piața unică digitală. Standardele sunt voluntare și de aceea trebuie să existe încurajările corespunzătoare să dezvolte și să adopte standarde. Și o parte importantă a acestor standarde este ce facem cu brevetele care sunt folosite când standarde precum 3, 4 sau 5G sunt create sau Wi-Fi. Le spunem SEP-uri, uh, brevete standard. Aceste condiții trebuie să fie non-discriminatorii. Condițiile cer o compensare corespunzătoare de la cei care utilizează aceste brevete. Compensarea aceasta corectă însă nu înseamnă compensare pentru efortul în uh, dezvoltarea standardului sau pentru negociere în organisme internaționale. Când vorbim de compensare corectă, vorbim de compensare pentru valoarea pe care utilizarea invenției o dă altora. De exemplu, funcționalitatea Wi-Fi, la fel cu cea dintr-un avion, dintr-o mașină, dintr-un telefon. Aceste brevete nu sunt mai valoroase în funcție de unde sunt utilizate. Cu alte cuvinte, trebuie ca aceste venituri din brevete să reflecte valoarea pe care o aduce un brevet. De multe ori acestea se autoreglementează. Dacă se cer mai mulți bani decât merită un brevet, companiile nu vor folosi. Iar companiile de multe ori nu au această opțiune pentru că folosind un produs trebuie să folosești și standardele respective și vrem acestea să fie proporționale cu valoarea pe care invenția o aduce produsului. Internetul lucrurilor va crește pe produse integrate și complexe iar IMM-urile vor crea cele mai multe inovații. Aceste produse vor conține multe tehnologii dezvoltate de multe companii diferite. Și aceste drepturi de proprietate intelectuală vor include mii de inovații, de, de cunoștințe, de design și de copyright și brevete. Un telefon modern are peste 200.000 de brevete în care unele nu țin de funcționalitate, dar conține și multe linii de cod um, protejate de lege. Iar în internetul lucrurilor, produsele preiau um, elemente din diferite surse. stabilitatea economică și creșterea tuturor celor implicați în construcția unor astfel de produse depinde de um, venituri corespunzătoare pentru toți cei implicați. Acolo unde se cere mai mult decât face uh, produsul respectiv, se distorsionează concurența și piața De asemenea, este o problemă și când IMM-urile nu au posibilitatea să-și desfășoare activitatea. E vorba de transparență, de importanța, de costurile pentru venirea pe piață. Trebuie să găsească investițiile necesare să dezvolte produsul, să-l, vin, să-l vândă și să ducă mai departe economia noastră. Dacă dorim astfel de standarde, nu mai permiteți companiilor să ceară prețuri prea mari pentru aceste brevete esențiale pentru un standard. Mulțumesc. Și ultimul vorbitor în această sesiune, Francisco Mingovans, dacă v-am pronunțat corect. A, nu, e vorba de altcineva. Tim Frey. Cer scuze, Tim. Tim conduce IPFS Nokia și reprezintă IP Europe. Ai cuvântul, Tim. Thank you, Madam Chair, and thanks for the opportunity. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați oferit-o. După cum ați spus, eu reprezint IP Europe, care este o asociație de entități europene, de la IMM-uri, la întreprinderi, instituții de cercetare, instituții non-profit, care se concentrează toate pe cercetare și dezvoltare și care uh, apreciază foarte mult proprietatea intelectuală. Cu toții recunoaștem aici azi că ne îndreptăm înspre o lume din ce în ce mai conectată, în care din ce în ce mai multe produse devin interconectate și pot comunica unele cu altele. O companie poate să își proiecteze propriul produs în așa fel încât acesta să fie interconectabil, însă interconectivitatea între branduri nu este suficientă în, într-o, într-un brand este in, insuficientă, pentru că astfel se ajunge la ecosisteme închise. E nevoie de conectivitate simplă între produsele de la diverse branduri. Și aici au un rol important uh, standardele TIC. Standardele colaborative sunt piatra de temelie pentru un sistem uh, care folosește cele mai bune tehnologii. Consumatorii nu doar că se bucură de pe urma conectivității uh, fără bariere, dar de asemenea se bucură și de foarte multe posibilități de alegeri, pentru că nu sunt limitați doar la un brand. Standardele TIC însă nu apar din senin. Ele presupun ani în șir de cercetare și dezvoltare colaborativă. Investițiile în acest domeniu sunt foarte mari. Cel, cei mai mari contribuitori cheltuie miliarde de euro în mod obișnuit pe cercetare și dezvoltare în fiecare an. O companie cum este Nokia, de exemplu, are sute de ingineri iscusiți care lucrează pe acest gen de standard de TIC. Care este rolul brevetelor? Brevetele nu sunt doar un uh, efect secundar în acest proces. Aceste patente reprezintă un uh, element crucial. Patentele pre- le uh, le um, permit firmelor rivale între ele să poată partaja cele mai bune tehnologii la începutul procesului. Fără patente, totul ar fi un mare secret, nu ar exista standarde colaborative. Brevetele, de asemenea, permit partajarea tehnologiilor. Licențierea în principiul FRAND este, echilibrul, este mecanismul de echilibrare care asigură accesul la tehnologie pentru persoanele care au care doresc să pună în aplicare tehnologii, dar care nu au investit direct în cercetare și dezvoltare riscantă. Și în același timp, cei care au investit, inovatorii propriu-ziși, pot să câștige câte ceva de pe urma eforturilor lor. Deci este un cerc virtuos al inovării, care încurajează investiția în standarde și astfel încurajează dezvoltarea unui mediu deschis pentru standardele în Europa pe viitor. Proiectul de raport de la INCO are un alineat 13 care ar putea fi uh, răstălmăcit. Și în acesta se spune că sepurile sunt o problemă, brevetele esențiale pentru standard. Însă, ele de fapt sunt un uh, element pozitiv. Alineatul 14 din proiectul de raport recunoaște importanța unor licențe frand eficiente. Ele ar ajuta ca ele ar ajuta la lupta împotriva utilizării nelicențiate a proprietății intelectuale valoroase. Acum un an sau uh, cam așa, în momentul în care internetul lucrurilor devenea din ce în ce mai uh, uh, important, lumea își făcea griji cum că industria auto nu avea experiență cu licențierea de sepuri și astfel industria auto ar fi avut probleme cu lansarea de mașini interconectate. Însă, acum uh, lucrurile au uh, progresat și există instrumente care pot ajuta consumatorii și uh, persoanele interesate să se orienteze în acest um, peisaj complex al sepurilor. Și astfel îi răspund un pic, răspund un pic îngrijorările lui, uh, lui Sebastiano. Dialogul la nivel înalt cu privire la um, mașinile conectate și automate a fost facilitat de uh, Comisia Europeană și a avut rezultate importante în acest domeniu. De asemenea, există um, eforturi pentru SEP-uri pentru a se găsi soluții de licențiere, iar mașinile care vin pe piață acum au uh, caracteristici de interconectivitate mult mai mari. În câteva rezoluții recente, Parlamentul European a făcut un apel mereu la o abordare pozitivă și echilibrată pentru uh, standarde și, și brevete. De exemplu, rezoluția de pe 19 ianuarie 2016 către o piață unică digitală face apel la posibilitatea de a licenția SEP-uri în mod eficient, ținând seama de restrângerile legii europene pentru concurență, conform politicilor FRAND, pentru a permite și a încuraja inovarea. Noi salutăm aceste rezoluții și sperăm că IMCO va continua cu aceeași uh, abordare de politică echilibrată. V-am uh, ruga mai ales să nu uitați de principiul călăuzitor de a da stimulente pentru investițiile în standardele deschise. Acest lucru nu numai că va încuraja inovarea și va asigura competitivitatea firmelor europene pe scena mondială, ci va ajuta și la creșterea economiei europene, va duce la beneficii pentru societate și la creșterea opțiunilor pentru, alegător, pentru uh, consumatori. Iar acest lucru nu va putea decât să ne ajute să completăm piața unică digitală. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Acum avem timp uh, pentru întrebări. Marlene, dacă dorești să spui ceva și dacă mai dorește cineva să spună ceva, bun, Maria și după aia Jun. A, dar acum uh, Marlene mai întâi. Am o întrebare pentru domnul Agents Grace. Scuzați-mi pronunția, spune vorbitoarea. În ceea ce privește Etsy, Această organizație europeană este europeană, deci, dar membrii dumneavoastră, într-o mare măsură, sunt neeuropeni, sunt uh, multinaționali. Ei plătesc uh, uh, o taxă de membru, iar acest lucru se reflectă și în numărul de voturi pe care îl au pentru a promova un tip de standardizare sau altul sau orice doresc ei să promoveze. Deci eu aș dori să vă întreb dacă sunteți cu adevărat o organizație europeană, suntem siguri că această organizație europeană de standardizare reflectă cerințele din uh, sfera europeană? Cu cât plătești uh, mai multe um, abonamente, practic, cu atât ai mai multă putere. Deci aș dori să ne explicați puțin cum uh, echilibrați puterea membrilor neeuropeni cu agenda lor și agenda noastră, agenda societății europene. Vă mulțumesc. Doamna președinte, îmi cer scuze, mai întâi toate întrebările și după aceea toate răspunsurile, dacă nu vă supărați. Bun. Maria Grapini și apoi Giulia Reda. Mulțumesc, doamna președintă. Ah, Subiectul de astăzi este foarte greu și trebuie să spun că mi-a plăcut foarte mult intervenția uh, reprezentantului Alianței IMM-urilor în Europa și dacă am fi să ascultăm concluzia, este clar că trebuie să schimbăm ceva apreciez standardizarea, am lucrat cândva și eu în economia privată IMM, știu ce complicat este pentru un întreprinzător și vreau să punctez pentru ceilalți care reprezentați toți companii mari, pentru că una din întrebări este pentru uh, Fair Standard Alliance, în care ați spus că aveți 24 de membri cu 400.000 de angajați, între care și IMM-uri nu prea înțeleg câte imm uri încap acolo pentru că un imm știm că este definit cu maxim 249 de angajați, deci cred că aveți companii foarte mari. Întrebarea mea este pentru absolut toți speakerii, mai puțin pentru reprezentantul pentru IMM-uri, pentru că agreez ce a spus. Um, cum vedeți totuși uh, rezolvarea problemelor care au apărut chiar în concluziile colegului uh, de panel? puterea de negociere a imm urilor deci eu mă gândesc strict la efectul asupra întreprinderilor mici și mijlocii. cum putem să corectăm și cum pot imm urile să aibă putere de negociere cum putem să încercăm să respectăm small business act adică să gândim standardele de la scară mică spre scară mare că de regulă reglementăm pentru cât poate să facă o companie mare și ne nenorocim pe cel de la imm nu se mai descurcă în uh, Uh, hățișul acesta și uh, uh, a doua întrebare este ce părere aveți toți pentru toți faptul că noi standardizăm aici foarte bine în piața internă a Uniunii Europene, dar noi interacționăm cu piețele din țările terțe, non-europene. Și dacă țările, produsele, serviciile din țările non-europene nu sunt la același nivel de standardizare, eu cred că este o competiție inegală în piață și dezavantajos pentru, mai ales pentru IMM-urile din uh, Uniunea Europeană, având costurile și toate celelalte. Mulțumesc! Julia Reda. Acum urmează Julia Reda. Funcționează microfonul? Poate trebuie să te să vă mutați. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru toate aceste prezentări și invitațiilor. Am și eu câteva întrebări. În primul rând, o întrebare pe domnul Tofaleti. Peisajul pe care îl descrieți cu sepurile și cu licențierea Frand este mixt și ce înseamnă toate aceste concepte în practică. Pe mine mă interesează mai ales impactul pentru companiile care folosesc uh, software open source. Bineînțeles, uh, principiul FRAND sună foarte bine în momentul în care uh, nu știe nimeni exact ce înseamnă. Dar de, de asemenea, dumneavoastră ați subliniat faptul că există probleme cu definirea acestui concept. Așadar, din perspectiva unei companii care folosește software open source și poate și domnul Friedrich poate să comenteze câte ceva. Există o problemă fundamentală cu incompatibilitatea pentru licențierea FRAND. Licențierea FRAND înseamnă că fiecare uh, copie a unui software trebuie să fie asociată unei plăți de licență sau putem defini frand în așa fel încât uh, să se plătească o taxă odată, dar să nu se restrângă posibilitatea de a se utiliza software-ul open source și în alte medii? Asta este o întrebare. Apoi, pentru domnul Friedrich, dumneavoastră spuneți că linia directoare din Europa pentru achizițiile publice de open source trebuie să fie clarificate. Comisia ne spune însă mereu că nu există discriminare între conținutul generic și conținutul patentat în aceste um, licitații. Deci, dumneavoastră, ne-ați putea oare detalia un pic ce considerați că poate fi îmbunătățit aici? Și o întrebare pentru domnul Frain. Ați spus că raportul nostru ar trebui să condamneze utilizarea nelicențiată a proprietății intelectuale. Am o întrebare aici. În general, nu fiecare utilizare nelicențată de proprietate intelectuală este o violare, o încălcare. Deci, oare nu am limitat oare cumva aici domeniul de aplicare dacă spunem că tot ce este, neli- ce este nelicențiat ar trebui să fie condamnat? Ce părere aveți? Vă mulțumesc. Mulțumesc. Am și eu câteva întrebări. Prima întrebare pentru Etsy. echilibrul între standardele globale. Cum putem construi mai multe punți între instituțiile globale și cele europene, care definesc standarde? Știu că de multe ori încercați să obțineți un standard global, dar uh, întrebarea este, putem uh, face noi mai multe ca să vă ajutăm să construiți punți sau merge totul foarte bine deja? Cum stau lucrurile? Apoi, în ceea ce privește munca dumneavoastră pe standarde, un standard definit de către industrie, pe de-o parte, și o altă situație este cea în care se cere un standard. Din câte am înțeles, majoritatea standardelor sunt definite în mod voluntar de către, de către industrie, nu ca răspuns la texte legislative, regulamente și așa mai departe. Cum stau lucrurile aici, vă rog să ne spuneți. Și apoi o întrebare pentru domnul de la Nokia. Aș dori să răspundeți la întrebarea care vizează organizația de standarde. În dezbaterea aceasta, în înțelegerea mea, nu este că dorim doar să folosim acea parte din telefon uh, partea de wireless, de exemplu. Deci dacă dorești să folosești așa parte, atunci ar trebui să ți se taxeze proprietatea intelectuală care vizează doar wireless-ul, nu și restul inovațiilor care construiesc, care compun acel telefon. Toată lumea înțelege că inovatorii trebuie să câștige ceva de pe urma investițiilor lor. Însă întrebarea este dacă nu trebuie să fim mai clar cu privire la exact care parte a inovării este supusă unei taxări. Despre asta este lupta și văd că Domnul dă din cap. A, da, și aș dori așadar uh, să ne spuneți mai clar. Deci punctul de vedere din perspectiva standardelor și apoi din perspectiva Nokia. Și apoi încă o întrebare foarte pe scurt. Care este diferența între utilizarea unui model frand în practică și uh, utilizarea unui model cu redevențe, oare, fără redevențe. Oare cele două pot uh, funcționa în paralel? Trebuie să insistăm pe unul sau altul? Mai sunt alte întrebări? Dacă vreți să transmiteți uh, atunci întrebarea mai departe. <laughs> Okay, if I take, if I take the first question. Bun, o să răspund la prima întrebare a doamnei raportor. Întrebare foarte interesantă. Dacă ETSI chiar e europeană sau nu. Da, ETSI este un organism de standard recunoscut european și are rădăcină în Europa, dar are ramuri internaționale pentru motivul că membrii noștri încearcă să scrie standarde internaționale ori, de câte ori e posibil. E vreun conflict? Eu cred că nu. Pentru că ETSI are diverse tipuri de produse dacă ne uităm la nivelul redus de produs, ce specificații tehnice un produs care face parte dintr-o descriere a unui sistem complet, genul de produs <clears throat> pentru care vrem o acceptare universală. Dacă ne uităm doar la standarde care sunt destinate pentru piața europeană sau pentru a corespunde regulamentului sau normelor europene, e un mecanism de aprobare diferit pentru ele în care doar membrii care au sediu pe continentul european, de fapt, au un cuvânt final de spus dacă se adoptă sau nu. Și chiar și atunci există un mecanism suplimentar de aprobare în care doar membrii Uniunii Europene pot, de fapt, să voteze pentru adoptarea acelor elemente. Deci eu nu văd niciun conflict între aspirațiile internaționale ale ETSI de a elabora standarde care să poată fi uh, aplicate pe plan global și responsabilitatea noastră de a scrie norme europene specifice pentru piața din Uniunea Europeană. A doua întrebare nu cred că mi-era mie destinată. Mulțumesc. Cred că am mai multe întrebări din câte am înțeles. Prima pe scurt, spune ce putem face pentru IMM-uri. Am cel puțin câteva comentarii aici. Unul în legătură cu subiectul concret, specific, cred. Ieri a fost o manifestare foarte interesantă organizată de Comisia Europeană tocmai pe această temă, pe SEP-uri, un atelier SEPS și acolo am auzit sugestii foarte bune pot să precizez câteva dintre ele care au fost aduse în discuție. Unii au spus că s-ar părea că sunt bune. Una era precizarea <clears throat> a volumului total de redevențe, să precizeze măcar linii mari care ar putea fi costul total legat de brevete. Al doilea element, posibilitatea de a face cel puțin o eșantionare randomizată, dacă nu a tuturor, pentru așa zisele verificări de elemente esențiale. Există diagrame cu afirmații unde cineva spune de ce un brevet, un element e esențial pentru un anumit standard, pentru că altfel companiile doar ar afirma că brevetul este esențial pentru un standard, dar nu l-ar și dovedi, în timp ce dacă există o măsură pentru a lua măcar un eșantion pentru a vedea dacă sunt sau nu informații esențiale, e un control de calitate. Un alt lucru bun dintre ideile respective preluată de așa numită platformă Avanci, un fel de platformă în care diversi uh, proprietari de brevete încearcă acum să promoveze noi soluții par să vrea să accepte măcar una dintre ideile vehiculate. Deci cred că industria evoluează, de fapt, în direcția respectivă. Apoi, mai în general, pentru IMM-uri, cred că cel mai important este să participe, să stea la masă, pentru că dacă nu avem decât companii mari care adoptă standarde, atunci uh, nu au cum să participe. Din păcate, adesea aceasta e realitatea. Un lucru bun care se întâmplă este e o organizație care o să vorbească puțin mai târziu. Crystal Davison, colegul meu, o să vorbească despre Small Business Standards, e o organizație europeană cu finanțare publică de la Comisia Europeană ca să reprezinte tocmai IMM-urile. Suntem parteneri cu această organizație, lucrăm împreună cu ei și uh, am reușit să finanțăm participarea unor experți de la IMM-uri, la ETSI, la alte organisme internaționale. Deci mi se pare ceva foarte bun, un exercițiu pe care trebuie să-l facem mai frecvent. În același timp am încercat să promovăm adoptarea de reguli mai prietenoase față de IMM-uri în toate structurile, organizațiile care stabilesc. E un efort în derulare, nu afirm că am reușit 100%, măcar am încercat. E o mare reticență, rezistență, dar am încercat. O a doua întrebare adresată mie legată de open source vis-a-vis -vis FRAN. Cred că uh, Colegul Johanna o să detalieze și mai mult ce pot să vă spun eu, cred. În primul rând, Fran, din cât am înțeles, este teoretic dă posibilitatea de a avea uh, open source, licențe obținute fără redevențe. Cu toate acestea, cred că în practică ce funcționează, după cum a spus doamna președinte, pot să funcționeze de fapt în paralel, pentru că sunt organizații de standarde care elaborează um, prin specificații de politică ce este scutit de redevențe. Cei care au nevoie de astfel de standarde le găsesc la organizațiile respective. Noi credem că cele două modele pot să lucreze în paralel în funcție de tehnologie și de situație. Deci nu vedem neapărat ca cele două fiind în conflict, dar e o discuție destul de complexă și colegul Johan o să poată să vă detalieze mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc, O Cam lași mie elementele mai complicate. Mulțumesc, doamna Reda, pentru întrebare sau cele două întrebări bune din punctul meu de vedere, discuția despre brevete și fran este în prezent excesiv dramatizată în contextul standardizării. Dacă vă aduceți aminte, prima imagine cu peisajul uh, ecosistemului de organizație de standarde nu sunt foarte multe din perspectiva informaticii. Asta e o problemă. Sunt câteva unde există tehnologii uh, de mare intensitate de tehnologie, unde mizele sunt foarte importante, unde au loc discuțiile, dar în general industria a clarificat sau au curățat drumul și aș fi de acord că Franci și open source sunt în mare măsură necompatibile. Decât dacă găsiți o soluție, dacă aveți o tehnologie sub licența Franci și puteți avea clauze non-assert. De exemplu, avem brevete aici, dar nu o să le uh, nu se recurge. Se pot uh, face așa numitele patent pledges sau puteți dezvolta ceva în uh, sistemul royalty free, fără redevențe. Deci ce a dat piața OpenStack for Cloud sau alte platforme deschise în sistem open source. Toate acestea sunt posibile, există soluții multiple și cu brevete există licențe pentru open source care permit open source cu licențe de brevete care să fie disponibile. Nu sunt utilizate foarte adesea, au unele probleme, nu sunt sigur că sunt relevante. Totul depinde de nivelul de tehnologie la care vreți să utilizați open source. Pentru cele care deja sunt aplicate pe scară largă, nu e o problemă majoră, spune. E ceva care se poate rezolva, dar royalty free încă nu. O ultimă întrebare. Politici europene pentru achiziții în maniera open source. Desigur deci, că nu e nicio discriminare și fi de acord. Pe de altă parte, directiva privind achizițiile are orientări foarte clare pentru standardele legate de achiziții, dar nu există orientări legate de tehnologie open source. Pentru aceștia trebuie să faceți uh, procesul de excepție, să faceți o referință a specificațiilor tehnice, niște orientări în acest sens. Având în vedere importanța tot mai mare a tehnologiilor open source pe piață, asta am propune noi și sper că am răspuns la întrebări. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Joachim. Cred că erau câteva întrebări care se referă la first one, prima de la dumneavoastră, în legătură cu membrii noștri. Da, avem mai multe multinaționale, dar avem și IMM-uri și unități verticale. Avem membrii din domeniul BMW, Daimler, de la IMM-uri avem câteva companii, IP Access, Fairphone, Bullet și așa mai departe. Deci avem multe companii din lanțul IMM și din sectorul vertical și dintr-o gamă diversă de sectoare. În ce privește ce am dorit noi să vedem pentru IMM-uri, un răspuns asemănător ca și pentru multinaționale. După cum am spus, companiile să nu mai ceară niște redevențe excesive. Am dorit să vedem deschidere și transparență în ce privește ratele redevențelor, o utilizare proporțională a emitelor injunctions și la ACP care să fie accesibile pentru toți actorii pe întregul lanț de valoare. Doamna președinte, cred că mai erau câteva întrebări legate de poziția, legate de redevențe. Credem că acesta trebuie să se bazeze pe valoarea brevetului și a invenției. Un al doilea subiect este măsura în care platformele care apar ar trebui să se bazeze pe licențe date la cerere. Părerea noastră este că dacă există un modul Wi-Fi utilizat, <clears throat> că acesta trebuie să fie baza produsul și baza tehnologiei. Dacă comparați un standard wireless cu un uh, modul sau cu o cărămidă, dacă e într-un telefon, frigider sau automobil, tehnologia aceeași. Prețul cărămizii standard e același, indiferent dacă e folosit într-o casă, într-o cabană sau într-o altă clădire. Prețul cărămizii e identic. Așa ar trebui să fie și uh, prețul uh, brevetului. Mulțumesc. I believe yes. Thank you, Tim, for Tim, mulțumesc. Da, cred că am reținut trei întrebări care veneau înspre mine. O să încerc să le tratez mai rapid, deși unele sunt cam complicate. Ne-ați întrebat despre elementul descurajator al autorizării fără licențe de proprietate intelectuală, ceea ce reflectă faptul că una dintre probleme cei care dezvoltă tehnologii cu care se confruntă prezent este că de, devine tot mai dificil să obții licență pentru cei care trebuie să ia licențe pentru că utilizează <clears throat> brevetul esențial în standarde pentru că sunt reticenți să fac asta. Deci avem tendința să ne concentrăm în discuție politică pe probleme legate sau care se învăță în jurul accesului la proprietate intelectuală, dar de partea altă există o problemă cu licențe eficiente pentru proprietatea intelectuală. La asta făceam o aluzie în ce privește echilibrul. E nevoie de, nevoie de un echilibru și în terminologia utilizată. Hold out în engleză versus hold up. O a doua întrebare pe care am reținut-o din partea domnului președinte despre evaluare. E o chestiune complexă Licența la nivel de componente s-ar putea să fie adecvată în anumite circunstanțe, dar nu e adecvată în toate circunstanțele. Dacă invenția nu este pe deplin um, integrată în componente și există două extreme. Una, putem spune că încercăm să dai licență la nivel de componente, cealaltă extremă că spui că dai licență la nivel de produs finit dar în realitate valoarea invenției în general vine undeva pe la mijloc. La atelierul comisiei care s-a ținut ieri a fost o parte substanțială consacrată evaluării. Am auzit relatări din partea economiștilor, am avut discuții cu experți și care a fost concluzia că nu există un model unic potrivit tuturor în ce privește evaluarea. Și ultima întrebare foarte rapid s-a referit la RF and Friend, dacă pot să coexiste sau nu. Cred că și colegul s-a referit la Fran și situația cealaltă fără redevență în care, din nou, nu există un model unic, o soluție unică. Se aplică politici diferite în diverse standarde în ce privește proprietatea intelectuală, drepturile respective și aplicația. Concluzia, da, pot să coexiste. Thank you very much. I think that was a very interesting... Mulțumesc. Cred că a fost un schimb foarte interesant. Văd că cineva ridică o mână, dar trebuie să ne grăbim. Au mai fost trei întrebări la sfârșit, au trei răspunsuri scurte, da? Mulțumesc, scurt, da? Mulțumesc, suntem deja în întâlnire. Cele trei întrebări se referau la echilibrul dintre organismele de standardizare europene și cele internaționale. Aici vă pot spune că organismele recunoscute în Europa au o relație bună cu autoritățile internaționale. Ne întâlnim adesea, în special cu ITU, ISO și ASC, și ne întâlnim anual într-o activitate globală de cooperare pe probleme de standarde. Deci Canalele de cooperare sunt foarte bune. A doua întrebare se referă la echilibrul dintre standarde funcționale și standarde de reglementare. După părerea mea, nu sunt deloc diferite. E vorba de aceiași experți care le scriu și dacă sunt scrise pentru reglementare sau pentru funcționalitate, Trebuie să fie realiste, practice, implementabile și scrise astfel încât să nu încurce, să nu oprească inovația. Cred că aici uh, am auzit niște lucruri foarte interesante de la primul panel, multe informații, mulți vorbitori interesanți. Avem la ce să ne gândim. Și acum al doilea panel. E o zi ciudată pentru deputați, pentru că avem avioane și trenuri de prins. Această sesiune se, trebuie să încheie la ora 5, chiar dacă va fi în mijlocul propoziției cuiva. Așadar, vă rog să fiți succinți ca să putem interacționa ulterior. La 5 uh, avem o discuție cu raportori din umbră. Următor vorbitor așadar, Bernard Thies, din partea Cen CNLEC. Bernard Thies, așadar, președintele Comitetului Cen CNLEC. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, dragi uh, prieteni ai standardizării. Aș dori să încep da, cu această planșă care nu se vede prea bine, dar voi încerca să explic. Tot ceea ce poate fi digitalizat va fi digitalizat pe viitor. Deci trebuie să ținem cont și standardizarea de acest lucru vorbim de internetul lucrurilor și apoi internetul serviciilor. Și la mijloc, între acestea, sunt cinci domenii. Industria, energia, mobilitatea, sănătatea și viața, standardele de viață. Și vă dau un uh, exemplu. Pe viitor nu veți mai cumpăra mașini de spălat. O veți primi gratuit. Mașina de spălat e conectată la internetul lucrurilor și serviciilor și plătiți pentru fiecare spălare. La fel se poate întâmpla în celelalte domenii. Dacă ne uităm la standardizarea ICT, sunt lucruri care au fost menționate deja și acolo avem cybersecuritate, folosită în industrie când facem legătura între magazine și birouri și uh, siguranța necesară. Colegul Friedrich s-a referit la multe organizații. Eu îi spun zona de standardizare. Trebuie să vedem cum putem pe viitor să ducem la oaltă aceste lucruri. Yeah, the next slide, and it, will not work something. Okay, here is... Vedeți aici o clădire veche și una nouă. Și în urmă cu un an și jumătate am inițiat un proiect comun de standardizare care începea cu încredere între comisie pe de o parte și pe de altă parte organizațiile de standardizare și am văzut că de 100 de ani la fel ne facem standardele și trebuie să schimbăm ceva. Avem uh, în Europa un sistem unic de standardizare. Valoarea face diferența. Cea mai importantă parte a acestui sistem este noua abordare. Există cerințele esențiale pentru produse, după, în spatele căruia stă o filozofie care sperăm că va fi și pe viitor. Organizațiile de standardizare cu toți actorii implicați scriu standardele pentru a îndeplini cerințele esențiale din directivă. De asta se face cu mandatul de standardizare. Și în Europa, în toate țările, avem aceleași standarde, Cooperarea împreună cu ISO și IC, două organisme internaționale de standardizare, avem acordul de la Viena, cel de la Frankfurt și apoi acces foarte ușor de, la sute de experți în unele țări, 40% din experți vin din partea IMM-urilor, 40% de la cele mari și restul de la cercetare, dezvoltare și ONG-uri. Cred că asta ne arată că e un sistem foarte bun pentru standardizare. O politică coerentă unică. Trebuie să evităm proliferarea de platforme de standardizare, să folosim mai bine elementele de planificare și să-i asigurăm o transformare mai bună a standardelor. Acestea pe viitor trebuie făcute cu totul altfel. Trebuie să căutăm standardizare online, instrumente de colaborare, care înseamnă că toți experții au acces la standardizare prin aceste instrumente ca să folosim mai bine și instrumentele de planificare. Și avem trei etape prin care facem din aceste standarde în primul rând, cerința pentru standarde, iar pe viitor ar trebui să existe o mai bună implicare a tuturor celor implicați în uh, descrierea acestor cereri de standard. Apoi elaborarea standardului în sine, în ceva precum ETSI, la alt organism internațional, și apoi a treia etapă, publicarea standardului în monitorul oficial. Multe lucruri de făcut pe viitor. Standardele care susțin competitivitatea și societatea. Inovația e importantă, digitalizarea e importantă, avem aici nevoie de rezultate noi, nu doar de produse în format pe hârtie sau PDF, ci un răspuns digital, astfel încât în domeniul virtual să avem standarde și în cele din urmă certificarea elementele semantice în standardizare. Asta trebuie să facem. Următoarea planșă, mulțumesc și haideți să folosim puterea standardizării. Mulțumesc că ați respectat și timpul. Avem uh, următorul vorbitor, Crystal Davidson. 6 minute, vă rog. Uh, În primul rând, aș dori să mulțumesc Parlamentul European pentru faptul că a invitat organizația Small Business Standards la audirea noastră de azi. Aș dori să mă prezint puțin pentru cei care nu le cunosc. SPS este o asociație europeană care prezintă IMM-urile în procesul de standardizare. Noi suntem cofinanțați de către Uniunea Europeană și de către statele membre EFTA. În ciuda faptului că suntem o asociație cu membri, în momentul în care vorbim, în momentul în care luăm cuvântul, încercăm să vorbim în numele celor 23 de milioane de companii din Europa. Din motive de timp nu voi intra în detalii. De ce sunt importante detalii pentru imm Cred că alți colegi s-au referit deja la acest lucru. Însă aș dori să subliniez un lucru. Faptul că IMM-urile nu sunt suficient uh, implicate în procesul de standardizare este adevărat. În principal, majoritatea IMM-urilor sunt doar utilizatori obișnuiți. De aici aș dori să insist puțin asupra aspectelor pe care le-ați uh, inclus în raportul dumneavoastră, doamnă Miții. În primul rând, inclusivitatea. Acest principiu se bazează pe regulamentul care este deja în uh, vigoare de patru ani. S-au înregistrat progrese, însă, din nefericire, progresul este limitat. Nu știu cum să mut pe următorul slide. De deci ce este importantă inclusivitatea? Chiar dumneavoastră a spus-o în proiectul de raport. Sunt din ce în ce mai multe standarde. Aceasta, proliferarea standardelor nu ar trebui să fie o problemă, suntem de acord cu asta, dar, în practică, nu așa stau lucrurile. Știu că nu este ideea principală de azi, dar nu trebuie să ignorăm un lucru. Nu putem ignora faptul că problemele acestea există. Și de ce mă refer la acest lucru? doresc să subliniez cât de important este să participe IMM-urile în procesul propriu-zis de standardizare. Participarea IMM-urilor va, eh, neparticiparea IMM-urilor va duce la excluderea firmelor mai mici de pe piață. De aceea sprijinim atât de mult câteva dintre propunerile dumneavoastră care vizează creșterea inclusivității. De exemplu, organizațiile de pe anexa, din anexa 3 ar trebui să dețină un statut special în Asociația Europeană pentru Standardizare. De asemenea, ar trebui să avem dreptul la aviz aici și um, factorii implicați societăți din CEN și CENELEC au deja acest drept la aviz, însă, din nefericire, acest drept încă nu a fost acordat IMM-urilor. Așadar, că sunt la Parlamentul European și, având în vedere că scrieți un uh, raport, uh, Vă sugerez să includeți ceva în acest sens și pentru IMM-uri. Aș dori să încurajez și Etsy să facă acest lucru. Deocamdată, niciuna dintre propunerile dumneavoastră nu a fost pusă în aplicare la Etsy. Fie că este vorba de noi sau de factori implicați din societate. Încă o propunere concre concretă cu care venim și pe care am dori uh, ca Etsy să o pună în aplicare este înființarea unui grup de lucru pentru IMM-uri. La ultima adunare generală a fost o propunere în acest sens, însă ea a fost respinsă din nefericire. Ca asociație pentru firmele mici, sperăm că este doar o întârziere, o amânare, nu o decizie finală. Principiul inclusivității nu se limitează doar la nivelul european. El se aplică și la nivel național și internațional. La nivel național am întâlnit câteva, am avut câteva succese, însă este o excepție, în Germania, de exemplu. Noi am dorit să încurajăm și celelalte organizații naționale de standardizare să facă același lucru. Dezvoltările recente ne-au arătat, ne ar, evenimentele recente ne-au arătat cât de importantă este inclusivitatea și principiul Think Small la nivel internațional. Acordul de la Frankfurt între CNLEC și IEC vizează creșterea nivelului de, standard, de armonizare a standardelor decât uh, nivelul actual de 80%. Acest lucru are aspecte pozitive, mai ales pentru acele firme care lucrează la nivel internațional. Pe de altă parte, această schimbare de paradigmă către standarde internaționale este o problemă. Cresc divergențele între procesul de proiectare și utilizatorii de standarde. Standardele care sunt dezvoltate la nivel internațional la ora actuală au un impact asupra micro-întreprinderilor care lucrează la nivel local. Și de aceea este cu atât mai important ca IMM-urile propriu-zise și reprezentanții lor și conceptul de inclusivitate să fie uh, susținute la nivel internațional. Și de aceea sperăm noi că uh, Inițiativa aceasta comună va putea să contribuie bine la acest proces și astfel ajung la următorul punct de pe, din prezentarea mea, standardele pentru servicii. În general, SBS are rezerve în ceea ce privește standardele pentru servicii. După cum am mai spus, există standarde pentru produse, dar standardele trebuie să se bazeze pe relevanța pe piață, trebuie să fie determinate de piață și trebuie să fie cu orientare de jos în sus însă multe dintre serviciile furnizate sunt la nivel local și răspund la un context local specific. De, ase- de aceea, dezvoltarea unor standarde europene sau internaționale ar putea să fie pur și simplu inutil. Și un ultim punct pe care doresc să-l subliniez este dialogul interinstituțional pe care îl menționați în raportul dumneavoastră. Institu- insistați asupra importanței acesteia pentru pregătirea programului anual de lucru al Uniunii. Noi de la SPS dorim să vă încurajăm să faceți acest lucru, să faceți și mai mult și de aceea am dorit să invităm Parlamentul European să comunice cu CESE, Comitetul European Economic și Social European, care a creat recent un forum cu privire la inclusivitatea sistemului european de standardizare. De deci ce insistăm atât de mult asupra acestui aspect? pentru ca întregul proces de standardizare să se modernizeze pentru regulamentul 1205 și mai departe și pentru a înregistra un succes veritabil, este important ca toți actorii să fie implicați și să colaboreze. Noi de la SBS nu putem spune decât că suntem angajați să facem acest lucru și sperăm că toată lumea are interesul de a uh, înregistra progrese. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Câteva aspecte foarte pertinente. Urmează următorul vorbitor. Chiara Giovannini. Chiara este vicesecretar la ANEC și reprezintă de asemenea ETUC, ANEC și ECOS. Aveți șase minute, vă rog. Thank you very much. Um, I don't see my slides, but I will start nevertheless. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. E o cinste să reprezint aici interesul consumatorilor, interesele de mediu și factorii de interes societal, EDUC. Mulțumim, mulțumim și felicitări unei emisie pentru raport uh, pe care îl salutăm. Cum să facem acestea uh, ca standardele să servească o societate modernă inclusivă? Standardele sunt tot mai utilizate în legislație și politici pentru a se ocupa de chestiuni de interes public, siguranță, accesibilitate, schimbări climatice, cercetare, eficiență energetică și protecția muncii. Dar factorii care reprezintă milioane de lucrători, consumatori, reprezintă minoritatea în comitetele tehnice care elaborează standardele respective. Standardizarea caracterizată în paradox de uh, dominația unei nici minorități, fără de ce. Regulamentul acesta de standardizare a promovat un sistem mai inclusiv. De fapt, nu s-au întâmplat multe lucruri de când a intrat în vigoare în 2013 în ce privește procesul decizional de adoptare a standardelor. Mă refer la modul în care sunt votate standardele. Asta se întâmplă la nivel național. Unfortunately, societal engagement at the national level. Din păcate, implicare la nivel național nu e posibilă să eficace întotdeauna. Cu tot respectul cuvenit, principiul delegației naționale pe care se bazează sistemul ar trebui să fie completat în ce privește factorii societali de interes pentru a ne da o altă sursă de influențarea procesului decizional. Împreună cu Ecocetuc, ANEC a făcut mai multe propuneri de îmbunătățire a caracterului inclusiv și a transparenței în sistemul european de standardizare. Am cerut sprijin politic și financiar pe plan național pentru factorii implicați, pentru factorii societari, pentru a consolida consensul deciziilor delegației naționale, crearea și implementarea unei categorii separate de membri la nivel uh, european, inclus, după cum am spus, dreptul la opinie, dreptul de a influența poziția națională, dar și la nivel european. Și mulțumesc colegilor care mi-au dat uh, slide-ul următor, le apreciez efortul. După cum s-a menționat, nevoia de a sprijini mai bine participarea factorilor societari și la nivel internațional, pentru că piețele devin globale și consumatorii au preocupări, nevoi globale și așteptări globale, și din punct de vedere de mediu și al protecției muncii. În fine, <clears throat> nevoia sensibilizării, mai multe acțiuni de formare și sensibilizare la nivel național pentru a informa mai bine în legătură cu nevoile, cu drepturile și obligațiile factorilor societali de interes. Salutăm sprijinul pe care l-ați arătat, doamne Miții, în proiectul de raport la câteva dintre solicitările noastre și mă bucur să vă <clears throat> pot spune că s-au făcut progrese foarte bune în materie de inclusivitate din punctul de vedere al ESI. Lucrurile merg mai lent, dar a început cu toate acestea dialogul și sper că <clears throat> cu ocazia următoare să pot să vă relatez uh, progrese mai bune și în domeniul respectiv. Dar toate bune și frumoase, numai că, puncte, puncte, trebuie să ne uităm și la abordarea politică a standardelor. Cum se utilizează standardele în politici și legislație? Sunt întotdeauna instrumentul adecvat într-un context dat sau nu? Considerăm că rămân multe frustrări și neînțelegeri. Cu toate acestea, considerăm că inițiative actuale, cum ar fi inițiativa comună și dialogul interinstituțional și cu dumneavoastră, cu Parlamentul European, cu Consiliul, cu se sunt uh, șanse de a discuta mai bine rolul standardelor în politici și legislație și ca standardele să fie în serviciul societății și ne așteptăm și la rezultate foarte concrete. Nu îmi rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenție în numele consumatorilor, intereselor de mediu și a lucrătorilor. Thank you very, very much. And... Mulțumesc mult și acum ultimul vorbitor, dar nu și cel din urmă, Christoph Winterhalter, CEO-ul Institutului German de Standardizare. Domnule Winterhalter, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur de toate aceste observații pozitive ale antevorbitorilor și aș dori să povestesc ce facem noi la DIN, probabil cel mai mare organism național din standardizare în Europa și cum contribuim noi la sistemul european. Joachim a spus deja care este ecosistemul în standardizare. Dacă ne uităm la o companie, o organ, un organism ca DIN, acesta contribuie la standardizarea europeană și internațională. Toată activitatea de standardizare care se întâmplă la nivel național și, de fapt, suntem project manager în multe proiecte europene și internaționale. Resursele pe care le avem avem cam 30.000 de standarde cu 400 de um, angajați, standardizare națională, dar de fapt majoritatea proiectelor sunt europene și internaționale. Iată grupurile de lucru, cum sunt uh, organizate. 30% din activitatea europeană se desfășoară la noi, deci facem project management și găzduim grupurile de lucru internaționale. Ne asigurăm astfel că există acces direct și ușor pentru toți participanții posibili la comitetele de standardizare. Deci noi transmitem, trimitem uh, experți la grupurile internaționale și delegați care contribuie direct la activități de standardizare internaționale. Și asta asigură inclusivitate pentru toți participanții și va trebui să ne asigurăm că nu vor fi doar reprezentanții ai industriei, ci companiile mari sau mici, ci că participă toată lumea și actori sociali, consumatori, autorități publice, actori de mediu, toți trebuie să aibă acces ușor și să poată participa la aceste activități de standardizare. De fapt, suntem chiar obligați să includem activ orice act actor potențial în procesul respectiv. E foarte important să înțelegem ce face sistemul european atât de atrăgător. Faptul că trebuie să avem cei mai buni experți pentru a avea cele mai bune standarde. Deci trebuie să avem un sistem atrăgător care atrage cei mai buni experți să contribuie activ în aceste comitete și să vină cu cunoștințele lor iar un alt principiu foarte important este ca să adoptăm activ standarde europene în sistemele naționale. Deci noi, de fapt, renunțăm la standarde naționale dacă există un standard european similar. Deci, când am început cu acest sistem, am avut 150.000 de standarde naționale care se concurau și le-am redus la 20.000 de standarde europene, un punct cheie pentru a face reală piața unică europeană. Și aceste autorități naționale oferă, după cum am mai spus, project management și un acces direct, un ghișeu unic pentru toți delegații naționale, toate grupurile, asigurându-se că sunt implicați în acest proces de standardizare. Și apreciem că abordare bazată pe piață și că standardele continuă să fie de natură voluntară. două observații generale. Această atractivitate al sistemului actual se bazează pe încredere, încredere între legiuitori, autorități publice, actori implicați și sistemul european de standardizare și trebuie să continuăm să avem încredere că lucrurile funcționează bine. Și există aceste roluri clar definite, dar că executarea proceselor rămân la autoritățile, la grupurile private și asta a funcționat foarte bine până acum și vă rog să vă asigurați că în versiunea actuală a proiectului de raport acest aspect e întărit și acești factori de succes rămân ca să ne asigurăm că putem continua această poveste de succes. Și încă o recomandare, Bernard Tis a menționat-o deja, există câteva provocări special digitalizarea și diferitele tipuri de standardizare care sunt aduse la oaltă. Când uităm la întregul ecosistem, cu toate consorțiile, cu tot trebuie să lucrăm împreună. Nu sunt unii împotriva celorlalți, ci trebuie să avem o soluție comună, bune practici, să includem toate aceste, uh, autori, uh, aceste organisme și să ajungem la concluzii comune. E una din sarcinile primite într-o strategie din uh, Germania și ce trebuie să facem ca să ne asigurăm că se și întâmplă așa. Trebuie să grăbim acest proces de standardizare ca să fim capabili să includem și cerințele IT la viteza necesară digitalizării. Și trebuie să ne asigurăm că documentele tehnice sunt standardizate, că respectă cerințele comisiei să știm cine ce are de făcut și să păstrăm aceeași marjă pe care am avut-o în trecut, să ne asigurăm că sistemul european rămâne atrăgător și că cei mai buni oameni sunt dispuși să contribuie la standardizare, așa cum au făcut și în trecut. Mulțumesc mult! Thank you so much. <clears throat> so that brings us to the end of the speakers. There... Ajungem astfel la sfârșitul listei și haideți să vedem dacă sunt întrebări din sală. Mulțumesc și felicitări doamnei Miții pentru organizarea acestei audiere atât de importante. Întrebarea mea se referă la achizițiile publice. Credeți că regulile actuale corespund nevoilor companiilor? Este singura mea întrebare. Pentru toți vorbitorii. Și încă un lucru. Cred că Bernardi s-a menționat asta. Există și alte întrebări ca să le răspundeți tuturor odată? Am și eu uh, câteva întrebări. Prima întrebare, tot pentru domnul Tis. Mă întrebam dacă se întâmplă a, comisia să mandateze CNCNLEC să elaboreze standarde care să susțină legislația europeană și dumneavoastră luați legătura cu organisme internaționale care să vă ajute în acest sens conform articolului, uh, acordului de la Viena. Credeți că există suficientă inclusivitate? Credeți că s-ar putea face mai multe? Sunteți satisfăcuți de acest uh, concept? Și aș dori să mai întreb pe Chiara Giovannini ce măsuri concrete Vedeți ce ați vrea să se facă pentru mai multă inclusivitate. Acestea sunt întrebările mele. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Prima întrebare, cât privește achizițiile publice, vă dau un exemplu. Dacă achizițiile, dacă cineva dorește să, să implementeze un sistem uh, Wi-Fi, trebuie să folosească un standard triplu I, dar acesta nu poate fi achiziționat prin achiziții publice, deci furnizorul trebuie să declare că înțelege că e un standard IEEE. E un exemplu unde trebuie să găsim o soluție sau o achiziție publică pentru aceasta, dar există și alte standarde pe care trebuie să le aducem în sistem nu doar pentru piață, pentru că și achiziția publică face parte din piață și mai facem standardele pentru asta. Nu știu dacă răspunde întrebării. Mrs. Galpels is nodding. She says yes. <laughs> Doamna Galpels spune că da. Iar la procesul mandat suntem în domeniul electrotehnic, lucrăm fără un comitet tehnic european, o facem direct la nivel europe- eh, internațional. Avem doar un secretariat care raportează, dar totul se întâmplă la nivel uh, internațional. Dacă menționăm organizațiile în anexa 3, noi și majoritatea statelor membre sunt membre CENELEC și CEN, Acolo consumatorii și cei de la mediu sunt implicați și lucrează principiile delegațiilor naționale, la ISO, la ISN. Și toți acești actori implicați care vin în acel domeniu sunt implicați în crearea de standarde și trecerea standardelor în uh, jurnalul internațional. Există în acest sens acordul de la Frankfurt semnat anul trecut adunarea generală de la Frankfurt, care merge chiar dincolo de atât, de asta, pentru că avem o piață internațională și nu o piață unică europeană, în special pentru IMM-uri. Acestea sunt interesate de aceste standarde internaționale. Ceea ce privește relația dintre activitatea mandatată, SNLX, SEN, ISO, un sistem bun pentru viitor, care înseamnă că master planul va, fi, va lucra mult mai aproape cu autoritățile de reglementare întreaga lume. Cele mai bune standarde nu sunt suficiente dacă autoritățile nu le acceptă. De aceea avem nevoie de o bună cooperare. Toți, Comisia, Poate că autoritățile din China, din Japonia, din Corea ar trebui să afle la domeniul uh, aparaturii medicale că avem aceleași reguli, aceleași standarde și atunci IMM-urile care lucrează în domeniul medical au acces foarte ușor la piața internațională. Și asta înseamnă că dacă vorbim de cooperare între IEC și Comisia Europeană, și această discuție se poartă în acest moment să vedem cum să îmbunătățim standardele internaționale. Iar în domeniul tehnic, 80% din standardele noastre sunt standarde IEC. Și unul din sectoarele SEN, la fel, dar în medie o treime din acele standarde sunt standarde ISO. Cred că e o bună corelație între aceste organisme împreună cu principiul delegațiilor naționale de a lucra la nivel internațional. Nu știu dacă se potrivește întrebările noastre. Da. Thank you very much. Doamna Giovannini, da, mulțumesc. Eu am o altă percepție și asta probabil nu vă va surprinde cu privire la felul în care funcționează principiul delegațiilor naționale. Și subliniez faptul că, într-adevăr, Germania este un elev model, poate chiar singurul elev model, pentru că celelalte state membre nu au aceeași structură și aceeași organizare din punctul de vedere al participării uh, consumatorilor, muncitorilor, lucrătorilor la standardizare. Ce cerem noi, foarte pe scurt? Sprijin politic și financiar la nivel național pentru factori implicați societal, pentru consolidarea principiului privind delegația națională. Știm că există, îl respectăm, dar pur și simplu nu funcționează suficient de bine. De aceea, la nivel european, dorim mai multe drepturi. Este vorba de o categorie separată de membru care ar trebui să reflecte și noile prevederi din regulamentul privind standardizarea. Chestiile acestea se întâmplă deja la CNCNLEC, dar eții încă mai trebuie convins și sperăm că vom reuși să-i convingem. Standardizarea internațională. Și aici uh, Dezavantajele principiului delegației naționale au un impact uh, important și de aceea dorim uh, ca rolul nostru de factori de părți uh, interesate europene, rolul nostru de parte interesată europeană să fie facilitat în așa fel încât să avem acces și să ne asigurăm că nu există lacune. Pentru aceasta mizăm pe ETSI și pe CNCNLEC. Ei ne pot facilita participarea la uh, corespondenții noștri internaționali, la interacțiunile cu acești corespondenții internaționali. Apoi, în ceea ce privește regulile și obligațiile, noi trebuie să știm care este plus valoarea noastră, care sunt drepturile noastre, ce avem de făcut și ce trebuie să facă alții, în așa fel încât să îmbunătățim comunicarea și să avem un parteneriat real. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu foarte mult. A fost o dezbatere foarte productivă, a fost foarte interesant să ascultăm punctele de vedere ale diverselor părți interesate. Acesta a fost și obiectivul acestei audieri. De asemenea, aș dori ca raportul meu să vină cu o plus valoare reală în domeniul standardizării. De aceea este important că v-am ascultat aici astăzi. Văd foarte multe divergențe, dar văd și, văd și foarte multe puncte unde putem cădea de acord. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuții și aș dori să spun că pentru standarde calendarul este, adică timpul pe care l-am respectat este excelent. Mulțumesc încă o dată pentru contribuții. Acum aș dori să-i rog pe raportorii din umbră pentru acest raport să rămână în sală până la 5 jumătate, cel târziu. Vom avea un scurt schimb de opinii. may I kindly and respectfully ask those who are not participating in this exchange of views. Îi rog pe cei care nu participă la schimbul de păreri să părăsească rapid, eficient și în liniște sala.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 start this um, uh, exchange of views. Haideți să începem acest schimb de opinii. Văd că cineva organizează și un mic picnic undeva. Stimați raportorii în umbră, îmi puteți spune cine participă? Bun. Da, și comisia. cum știți, obiectivul este să continuăm dezbaterea pe un subiect foarte important. Raportul, practic, ce țintă are? Dorim să contribuim la primul dialog interinstituțional care va avea loc în primăvara lui 2017 și vom raporta raportul în iulie 2017, sper. În ce privește comunicarea TIC, este vorba de o competență pentru mai multe comisii. Cibersecuritatea și datele și referințele la Orizont 2020 și implicarea Centrului Comun de Cercetare. Raportul IMCO, în ceea ce privește standardele TIC, se va referi pe internetul lucrurilor. E în regulă așa? A fost foarte dificil să ne concentrăm pe toate lucrurile și pe toate aspectele din acest raport, pentru că, după cum știți, suntem foarte constrânși ca număr de pagini și numărul de caractere pe pagină. Deci este foarte dificil, iar acest lucru va fi abordat în amendamente. Bun, deci practic noi considerăm că standardele sunt importante pentru funcționarea pieței unice. Însă majoritatea ați fost prezenți aici pentru audiere, deci nu aș dori să repet nimic din cele spuse. Nu aș dori să insist încă o dată asupra importanța acestui raport, însă eu cred că unul dintre aspectele subliniate foarte tare este faptul că e important să includem inclusivitatea în acest uh, raport. S-a subliniat foarte mult acest lucru. De asemenea, raportul nostru recunoaștem faptul că există două ecosisteme, iar ele trebuie să fie ambele abordate. Pe de o parte avem CenCenelec și pe de altă parte avem Etsy. Nu cred că unul este mai bun decât celălalt. De aceea, trebuie să explorăm care sunt cele mai bune practici în interesul tuturor. Standardele sunt uh, un domeniu foarte competitiv și proiectul de aviz încearcă, de raport încearcă să promoveze standardele europene și stand, sistemul european de standardizare la nivel global, nu viceversa. În ceea ce privește standardele, raportul recunoaște interoperabilitatea și standardizarea și faptul că toate acestea joacă un rol important. Deci este un aspect uh, esențial. Eu, ca raportoare, sunt în favoarea proceselor deschise de standardizare. Acestea se bazează pe principiul FRAND. În ceea ce privește standardele europene pentru secolul 21, acestea sunt capitole pentru care, în, în care am separat eu raportul, ca să fie mai clar exact ce țintim noi în acest raport. Practic, uh, noi sugerăm o mai bună cooperare între diversele instituții și includerea părților um, interesate. Salut de asemenea raportul privind uh, standardizare, comunicarea privind standardizare, cu toate că nu am avut destul de, um, destul spațiu ca să includ aceste lucruri. Dar am cerut comisiei să facă un studiu în acest sens și acest lucru va sublinia impactul asupra firmelor și asupra diverselor um, modele de afaceri și așteptăm să vedem care este impactul asupra uh, Comisiei. For the Commission to make standards free, although this is a subject that can be discussed further, but I think we think that... Dar cred că trebuie să avem informații suplimentare și date suplimentare în legătură cu provocările legate de diverse sisteme și ce informații lipsesc în prezent. Raportul sublinează importanța participării IMM-urilor pentru că noi considerăm că e ceva important ca IMM-urile să fie coloana vertebrală a Uniunii Europene, a economiei acestea. Recomandările strategice din raport sunt uh, Comisia Europeană, Dialogul Interinstituțional și Programul Anual pentru 2018 să fie incluse. E ceva foarte important, e o bază bună pentru raport. Am subliniat și nevoia de a mări sinergiile și coordonarea între SSU pentru a da organizațiilor din industrie statut uh, specific de membru, dacă nu drepturi de vot. Nu recomandăm drepturi de vot, dar da statut de membru pentru a îmbunătăți accesul mm urilor Un alt lucru menționat astăzi în audiere și crearea de puncte de informare ușor de utilizat, un fel de ghișeu unic la care oamenii să aibă acces să obțină informații, să nu fie ceva dificil. Recomandăm să se monitorizeze și standardizarea TIC internațională și dacă e necesar să finanțeze participarea experților europeni. Nu cerem comisie să facă asta și în fine să mărim sensibilizarea și cunoștințele legate de standarde pentru că altfel uh, nu există și nu sunt utilizate și e inutil să cheltuiască miliarde și mii de miliarde pentru ceva pe piață dacă nu sunt accesibile pe piață. I would like to remind the shadows. Aș vrea să le aduc aminte raportelor din umbră cu care aștept uh, cu mare interes să realizăm un raport cât mai bun, că amendamentele sunt au termenul 15 uh, februarie, termenul limită. Cine dorește să ia cuvântul? Vreau să vă reamintesc că la 5 și jumătate sesiunea se închide, pentru că trebuie să prindă acel singur avion care zboară spre Malta. Mulțumesc. <clears throat> După cum am spus, am avut o audiere excelentă și aș vrea să mi exprim recunoștința față de dumneavoastră. Câteva cuvinte despre proiectul dumneavoastră de raport. Salut propunerea de a lansa o legislație integrată de standardizare pentru a identifica priorități cheie pentru standardizare, concentrarea pe tehnologii și domenii. that are deemed to be critical to the digital single market. I believe that uh, there are important consumers policy and uh, public interest issues uh, which can be effectively tagged with standards